Den, dragi colegi, doamnelor și domnilor, începând cu vineri, viața noastră personală, datele noastre personale sunt mai bine protejate împotriva abuzurilor și manipulărilor, mulțumită intrării în vagoare noului regulament pentru protecția datelor pe care l-a promovat Parlamentul nostru. Mulțumesc tuturor colegilor care au lucrat pe acest regulament atât de important, mai cu seamă eh, domnului raportor Jean-Philippe eh, Albrecht, care Uh, de, va deveni ministru în Germania în curând și îi urez mult succes. Regulamentul privind uh, protecția datelor, regulamentul general, este cea mai mare uh, reformă în acest domeniu de la nașterea internetului încoace. Este un pas decisiv care garantează că cetățenii folosesc webul cu seninătate în Europa și peste tot în lume. Cu acest regulament am demonstrat că putem să impunem standarde globale în ce privește viața privată, iar Uniunea Europeană este în prima linie pe pe plan internațional pentru a proteja cetățenii. Și din acel moment, de vineri, platformele și firmele vor trebui să fie mai atente la modul în care gestionează datele personale. Vor trebui să obțină consimțământ explicit pentru în țările în care operează. Nu mai sunt uh, zone de umbră, nu mai sunt scurtături dubioase în materie de drepturi uh, personale și acest aceste lucruri vor însemna că nu vom mai avea scandaluri, cum au fost cele cu datele utilizate a milioane de cetățeni pentru a influența rezultatele electorale, iar orice folosire care nu este bună de date personale va trebui să fie uh, notificată în 72 de ore. Sunt prevăzute și sancțiuni foarte uh, aspre până Uh, de patru ori mai mult uh, decât um, cuantumul prejudiciului uh, și pentru mari giganți internetului asta poate să însemne o factură, ostrătoare anuală de milioane de euro anual. Acum, deci, am, mm, am impus niște standarde mondiale în acest sens, însă acum platformele și firmele din acest domeniu trebuie să-și asume răspunderea. Mă bucur că și marile firme, marile companii internaționale din acest domeniu al internetului s-au angajat pe lângă noi. Însă nu nu s-a terminat cu această sarcină a noastră, ci noi ne dorim o adevărată guvernanță a revoluției tehnologice printr-un cadru și niște reguli adecvate. Trebuie să garantăm o bună funcționare a pieței digitale cu răspunderi foarte clare pentru operatorii web. Asta înseamnă, pe lângă protecția datelor personale, și un sistem de fiscal echitabil și protecția drepturilor autorilor, precum și a drepturilor consumatorilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Dichiaro ora ripresa la sessione. Acum am uh, reluat uh, uh, sesiunea noastră pe care am întrerupt-o pe 3 mai. Procesul de vorbel de pe 3 mai a fost diseminat. Dacă nu sunt observații, atunci considerăm că acest proces verbal de pe 3 mai este aprobat. Autorități